va avea loc mâine la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt uh, intervențiile cu durată de un minut și, deși, uh, pentru că îl văd deja pe domnul Lambrinidis, să-i dau cuvântul în primul rând. Uh, ah, boy spune, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, la discursurile de un minut. Sunt 36 uh, de înscrieri la cuvânt. Dintre acestea, uh, da, putem, putem să le ascultăm pe toate, dar voi fi foarte strict la timp. Deci, one minute speech înseamnă că se vorbește un minut, da? Bun. Uh, domnul Cumuțacos, un minut.

Da, domnule Vorbim foarte mult de reduceri care trebuie făcute pentru a putea combate datoriile mari care s-au adunat la diverse state. Se poate înțelege că se scrie foarte mult pe această temă, dar mai există și cei care nu mai au nimic de redus, pentru că nu mai au, de fapt, nicio resursă, neavând prea mult nici înainte. Foarte mulți uh, cetățeni, foarte mulți oameni în Africa sunt în această situație, de exemplu. Și întrebarea este ce se va întâmpla după campionatul mondial de fotbal din Africa de Sud. Uh, vom uh, trebui din nou să ne adresăm uh, problemelor din uh, Africa subsahariană. Foarte multă lume moare, foarte mulți oameni mor de foame în aceste zone și trebuie de aceea să terminăm odată cu zidurile acestea între întreprinderile private și cele publice. Trebuie ca întreprinderile private să fie implicate mult mai mult la ajutorul pentru dezvoltare decât s-a întâmplat până acum. Mulțumesc. Acum are cuvântul de libertate. Domnul Hidalgo. La memoria de Saramago, al que conocí... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să aduc aici eh, un omagiu lui eh, José Saramago. care și întotdeauna și-a manifestat opoziția față de război și a ocrotit întotdeauna cauze majore, cum ar fi cea a Saharei Occidentale. El um, s-a exprimat și împotriva regimului cubanez. Saramago este un mare scriitor, iar um, uh, glasul său uh, nu a murit. Vă mulțumesc, domnule președinte. Chiria Copa, Domnul Copa are cuvântul acum. Doamna, mă scuzați. Mulțumesc. Turcia este o țară candidată și trebuie să respecte și drepturile și principiile fundamentale pe care le respecte Uniunea Europeană. Într-adevăr, Turcia s-a obligat să facă parte din procesul de bună vecinătate și acest lucru a fost de multe ori subliniat de către Parlament și de către Consiliu. Însă lucrurile nu trebuie să rămână retorice. Tur- Turcia a continuat acum cu provocările în uh, ultima vreme. După cum știți, un vas uh, turc a, s-a apropiat de Samozvarchi fără să informeze Grecia asupra acestei apropieri. Îmbunătățirea relațiilor bilaterale este importantă pentru Grecia, dar și pentru Turcia și în ultima vreme se părea că există o nouă climă în relațiile turco-elene. Dar uh, se pare că în continuare se încalcă spațiul aerian și se pune întrebarea cât de sincere sunt de fapt aceste promisiuni. Aș vrea de aceea să folosesc această ocazie pentru a lansa un apel către dumneavoastră. Trebuie să transmiteți un mesaj foarte clar către Ankara în legătură cu aceste ultime evoluții. Mulțumesc. Doamna Kadenbach, un minut. Zu den größten Fortschritten între Principalele progrese ale medicinii se numără imunizările. Programele de vaccinare pentru copii sunt o poveste de succes europeană. Boli care în secolul, în mileniul trecut au fost fatale pentru copii, au fost acum eliminate. Așa, de exemplu, uh, se, uh, s-au împlinit 30 de ani de la eliminarea rujeolei. Însă, din păcate, Eh, constatăm o eh, renunțare la o scădere a motivării pentru a participa la campaniile de imunizare și astfel bolile infecțioase ale copiilor apar din, reapar din nou. Vaccinarea copilului este un beneficiu direct pentru copil, dar este și un beneficiu indirect pentru alți oameni cu, acest, cu care acest individ interacționează. De aceea, vaccinarea nu este doar un beneficiu eh, individual, ci este și unul comunitar. Eh, trebuie ca importanța acestui fapt să fie conștientizată, conștientizată de cât se poate de mulți oameni pentru a eh, reduce impactul economic al nevaccinării și neimunizării copiilor. Mulțumesc! O Gallagher, Domnul Gallagher. Încă de la început uh, vreau să vă spun că sunt de, la, de acord cu ce a spus uh, doamna McGuinness în ultima sa intervenție și eu solicit guvernului britanic să se ocupe de această chestiune și să își respecte angajamentele. Eu um, am uh, avut o corespondență intensă privind această chestiune, iar um, comisia care anchetează perspectivele financiare ulterioare se va întâlni uh, pentru prima oară joi. Trebuie să ne amintim uh, că um, cheltuielile pentru agricultură generală reprezintă 0,4% din PIB-ul Uniunii Europene și astfel trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană poate face uh,

include și uh, unele uh, tronsoane care trebuia să se termine în 2016, dar nu s-au uh, finalizat și vor fi finalizate doar în 2012. Din păcate, 60 de kilometri din acest tronson uh, parcurge un parc național are protejată din uh, uh, Republica Cehă. Tronsonul a fost uh, finanțat uh, din uh, fonduri europene. Uh, și cu confinanțare din partea um, Republicii Cehe. În, uh, în martie anului acesta, uh, ministrul transportului din Cehia a fost informat că uh, sprijinul pentru acest proiect din partea comunității a fost suspendat și că astfel va apărea cel puțin o amânare cu de patru luni. Însă, în același timp, publicul nu este Uh, de acord cu această măsură și, din păcate, uh, prea mulți oameni uh, decedează din cauza accidentelor pe această șosea nesigură. Mulțumesc. Tu un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Această situație crește în mod exponențial în toate țările Uniunii Europene, unde se iau măsuri antipopulare Avem 23 de milioane de persoane și chiar mai multe din uh, mai 2009. În Grecia trebuie să considerăm că este vorba de aproximativ 23% dintre tineri și guvernul invocă acordul care a fost uh, semnat cu instituțiile internaționale, mai ales cu instituțiile financiare internaționale și decide să suprime un anumit uh, număr de înțelegeri și contracte uh, semnate cu cetățenii, practic, și de promisiuni făcute cetățenilor se ajunge la situații în care uh, tinerii sunt uh, forțați să, ia, să accepte stagii de lucru și ia o serie întreagă de măsuri antipopulare sub presiunea Uniunii Europene, ceea ce duce la o atitudine anticapitalistă în țara noastră. Pe de altă parte, însă, marile monopoluri uh, prosperă, în timp ce cetățenii simpli suferă și se luptă să-și acopere nevoile cele mai stringente. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tusa, spune președintele. Și acum are cuvântul domnul Loe. Poate ar trebui să vă dau un ceas, spune președintele. Domnul Andurachis, un minut. Domnule președinte, într-un moment în care toate guvernele Uniunii Europene Uh, urmează, urmăresc măsurile anti-muncitori din Grecia, uh, ele impun totuși măsuri uh, diferite. Aș vrea să spun că sunt împotriva criminalizării acordurilor de muncă și a ceea ce se întâmplă în Ungaria. Aș vrea să condamn măsurile similare luate în Moldova și în Rusia și de asemenea vreau să condamn încer- încercările de a denigra uh, comunismul și de a egala comunismul cu fascismul. Cred că muncitorii nu pot fi uh, forțați să nu se mai lupte, să nu mai lupte împotriva acestor măsuri care se iau în defavoarea lor. Noi suntem totuși optimiști, vedem că muncitorii angajații luptă cu îndârjire și uh, ei știu că această luptă e singura alternativă realistă la această, de, această criză. Domnul Morgan Tifominu. Grazie, președinte, onorevoli colegi, în calitate... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ca vicepreședinte al Comisiei, a comisiei, al comisiei INTA, doresc să fac referire la Convenția ONU privind persoanele cu handicap. Ei bine, această convenție este un punct foarte bun de plecare în discuția noastră pentru îmbunătățirea drepturilor civile la nivel mondial. În noiembrie, însă, acest lucru nu a fost confirmat de ONU uh, la toate organizațiile care și la toate statele care trebuie să implementeze această convenție. Doresc așadar să atrag atenția asupra faptului că Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap trebuie să fie ratificată de statele membre în Uniunea Europeană dacă Uniunea Europeană dorește să fie lider la nivel internațional în acest domeniu. Dacă dorim acest lucru într-adevăr, atunci trebuie să fixăm această chestiune ca fiind o prioritate la nivel european, pentru ca persoane cu dizabilități să beneficieze drepturi de pline. Domnule președinte, Domnul Salvacados. Domnule președinte, Discutăm aici despre Deep Strategy, strategia poloneză, care a apărut în, recent într-o traducere în limba greacă și se discută despre Turcia ca fiind o putere regională care activează din, de la Marea Adriatică până la uh, China. Discutăm despre Cipru și pe pagina 274 există un capitol special care discută despre importanța geostrategică a Ciprului, independent de persoanele care Uh, trăiesc acolo și de apartenența religioasă a acestora. De asemenea, se face referire și la, la drumuri. În această strategie se discută despre interesul uh, pentru anumite insule, de exemplu pentru Cuba, asta cu toate că, desigur, nu se plănuiește cucerirea acestor insule, dar uh, cu siguranță se manifestă un interes pentru acestea. Sigur, există mai multe teritorii despre care se dorește să fie recucerite, dar desigur că acest lucru implică violență și trebuie să transmitem un mesaj clar în acest sens pentru Turcia. Domnule Obermeier. offensichtlich, uh, um von der Krise... Mulțumesc, domnule președinte. Spania a decis un nou capitol de negocieri cu Turcia. Însă, în loc să, negocieze, să se negocieze cu Ankara despre siguranța alimentară, ar trebui să discutăm deschis despre chestiunea armenilor, despre problema Ciprului, despre drepturile omului, despre atacurile la, nivel, la adresa creștinilor, despre uciderea episcopului. Ei bine, premierul turc a spus că dacă Uniunea Europeană are bunăvoință și manifestă bunăvoință față de Turcia, atunci, într-adevăr, Turcia va înregistra progrese. Este însă surprizător faptul că de la Ankara se specifică aceste lucruri și, totodată, când vine vorba despre întrunirea criteriilor de aderare, Turcia lasă de dorit. Uniunea Europeană, iată, uh, lasă să se exercite presiuni la adresa ei și nu pot să înțeleg de ce se întâmplă acest lucru în ciuda ceea ce își doresc cetățenii. Vă mulțumesc!

Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, uh, vasul uh, de cercetare turcesc ZME, fără niciun fel de avertizare, a uh, efectuat cercetări marine de mare adâncime în uh, Marea Greciei și uh, asta a cauzat o reacție diplomatică puternică din partea Greciei. Acesta este un exemplu de comportament uh, extrem de dificil atunci când vine vorba despre relațiile interguvernamentale. Un motiv pentru care relațiile sunt dificile este că Grecia a semnat o convenție a Națiunilor Unite privind legea mărilor și acest acord a fost semnat și de Uniunea Europeană și de alte state membre, precum și de alte state candidate candidate care vor să se alăture Uniunii Europene, cu excepția Turciei. Deci această convenție este parte din achiul uh, european și toate țările candidate trebuie să uh, adopte această convenție dacă doresc să se alăture Uniunii Europene. Aceasta uh, este o condiție elementară și dacă Turcia nu îndeplinește această condiție, um, totul va avea un impact negativ asupra viitorului negocierilor cu această țară, mai ales atunci când vine vorba de deschiderea capitolului privind pescuitul și energia. Așadar, Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze Turcia să semneze această convenție. Mulțumesc Mulțumim, domnul uh, Cumstein, pentru un minut. Did I pronounce this correctly? I think so. Yes, go ahead. Am pronunțat corect numele? Cred că da. Aveți cuvântul. Excuse me, um, President. Uh, I would like to come back... Îmi cer scuze, domnule președinte. Aș dori să revin la o discuție pe care am avut-o astăzi. Este vorba despre importanța următorului lucru și trec acum la poloneză. Inițiativii obywatelskiej. Chciałabym, żebyśmy... Este vorba despre inițiativa cetățenească. Am auzit o discuție astăzi pe marginea acestui subiect și eu cred că nu ar trebui să fie subestimat acest subiect. Ar trebui să Uh, subliniem foarte clar despre ce este vorba. Comunicarea socială este un aspect extrem de important care a fost trecut cu vederea în dezbaterea de astăzi. Discutând despre tratatul de la Lisabona, mereu menționam acest capitol și mereu spunem că inițiativa cetățenească reprezintă un mecanism important pentru cetățenii europeni. Ei bine, cred că tocmai acest lucru lipsește aici, la Parlamentul European. Nu comunicăm despre, uh, nu comunicăm suficient de bine despre această inițiativă cetățenească. Am discutat cu oamenii despre acest subiect subiect și aceștia par să nu știe că există acest instrument. Așadar, este absolut necesar să ne finalizăm munca pe marginea acestui instrument pentru că avem o oportunitate extraordinară și ar fi păcat să o ratăm. Cred că aceasta este șansa de a aduce un Europeană mai aproape de cetățeni. Are cuvântul doamna Carvalho un minut. Obrigado, Sr. Presidente. Segundo dados do Eurostat, o desemprego voltou a subir na UE Um Mulțumesc, domnule președinte. Potrivit Eurostat, șomajul a crescut în Europa. În Portugalia, datele sunt extrem de triste în acest sens. Portugalia reprezintă una din țările marcate foarte profund de această chestiune. Nu există lichidități pe piețele financiare și din acest motiv se ajunge la o situație a exacerbării șomajului. Țările din spațiul de coeziune au acum mari probleme în acest sens și acum utilizarea mijloacelor de coeziune este îngreunată pentru că lipsește flexibilitatea la acest capitol. Între timp, însă, am văzut că există o evaluare a fondurilor de coeziune și statele membre sunt solicitate să-și prelucreze programele în acest sens. Totodată însă va fi nevoie să modificăm metoda de funcționare a acestor fonduri de coeziune pentru ca acestea să fie flexibilizate și uh, să fie simplificate. Este important să implicăm și IMM-urile pentru că acestea sunt cele care creează locuri de muncă pentru tineri. Este de asemenea important ca IMM-urile din Portugalia să fie și ele susținute în acest sens pentru ca astfel să soluționăm uh, problema șomajului în Portugalia. Mulțumesc! antidemokratikus autoriter kormányok egyik központi törekvése hogy. guvernele atunci când e vorba de guverne autoritare sunt obsedate de mass media și încearcă să reducă libertatea mass media și este îngrijorător că vedem în câteva state membre amenințări la adresa independenței mass media. Comisia, Consiliul, Parlamentul european. Uh, știm cu toții că avem niște standarde și niște criterii în acest domeniu, uh, dar ați uh, observat faptul că aceste criterii sunt încălcate și că independența sectorului mass media este redusă în multe țări membre, că nu se mai dau subvențiile și că se fac presiuni, de exemplu, asupra entităților mass media publice. Asta este un lucru foarte îngrijorător pentru că uh, informația dată pe canalele publice se limitează conform intereselor guvernului aflat la putere. De aceea cred că este foarte important să susținem raportul colegului nostru Ivo Belet și într-adevăr ar trebui să existe o monitorizare de la nivelul Uniunii Europene, ar trebui să avem un observator al problemelor audiovizuale și ar trebui să ne asigurăm uh, că se garantează independența mass media. De asemenea, aș susține ca ombudsmanul european să aibă un mandat mai larg pentru a susține și întreaga problema independenței mass media. Trebuie să apărăm libertatea presei dacă vrem să avem o uh, Europa bazată pe statul de drept. Mulțumesc. Domnul Calfin, un minut. Thank you very much. Uh. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vorbesc pentru că sunt îngrijorată în legătură cu uh, recunoașterea uh, diplomelor educației superioare în uh, Uniunea Europeană. Din păcate, în ciura, ciuda discuțiilor numeroase pe care le-am avut și în ciuda legislației europene clar în acest sens, anumite state membre continuă să creeze obstacole și în anumite cazuri chiar refuză să recunoască aceste diplome. Un astfel de caz este și Bulgaria, unde recunoașterea unei diplome universitare dintr-un alt stat, dintr-un alt stat membru nu este automată cum ar trebui să fie. Solicitantul trebuie să înainteze documente suplimentare care sunt apoi evaluate de o comisie specială și asta uh, evident presupune niște costuri de timp și bani. Mai mult decât atât, cetățenii riscă să fie refuzați. Asta uh, practic încalcă drepturile universităților de a evalua situațiile individuale în care s-a emis uh, o diplomă. Și așa se încalcă directiva 89-48 și cred că Comisia ar trebui să ia măsuri pentru a uh, pune în capăt acestei injustiții. Domnul Calfin, pentru un minut. Presidente, colegas, me gustaría en esta intervención solidarizarme con la... Domnule președinte, dragi colegi, doresc să manifest uh, uh, compasiunea față de victimele inundațiilor, asta cu uh, referire la ceea ce se întâmplă acum în Spania, în nordul Spaniei, în Galicia și în țara Bașcilor. Acolo, din cauza ploilor abundente, s-a ajuns la distrugeri masive. Doresc așadar să mă adresez persoanelor care lucrează pentru ajutorarea persoane, oamenilor de acolo, să le mulțumesc pentru faptul că alină suferința persoanelor care suferă acum. Eh, trebuie acum evaluate pierderile, daunele, pentru a veni cu ajutoare. Noile fonduri eh, ale Uniunii Europene pot reprezenta în acest sens un instrument extrem de bun pentru a veni în ajutorarea oamenilor. Este foarte important să implementăm cum trebuie directiva privind inundațiilor, inundațiile ca să fim pregătiți pentru astfel de situații. Mulțumesc! Doamna Weber. Domnul Cacin. Spoštovani kolegi, v nedeljo 11. Distinși colegi, duminică 11 iulie se vor împlini 15 ani de când armata Republicii Sârbska, comandată de generalul uh, Ratko Mladic, a comis la Srebrenica cea mai mare crimă de război împotriva uh, civililor. 8.000 de bărbați și de băieți au fost separați cu forța de familiile lor și uciși. Populația masculină a Srebreniței și a zonei uh, de frontieră dintre Bosnia și Serbia a fost ucisă, oamenii aceștia au fost uciși pur și simplu pentru că erau bosniaci. A fost o crimă oribilă și Srebrenica este simbolul celor mai îngrozitoare crime împotriva umanității. Aceste crime au fost condamnate în 2001 drept genocid de către Curtea Penală Internațională. Și de asemenea, în 2007, Curtea Internațională de Justiție a declarat că ce s-a întâmplat la Srebrenica a fost genocid. În Potocani, duminica aceasta, lângă Srebrenica, 800 uh, de victime uh, din, uh, care au fost îngropate în gropi comune vor fi îngropate din nou în morminte individuale. Nu trebuie să uităm atrocitățile din Balcani și încă o dată cer ca Ratko Mladic să fie adus în fața justiției. justiției. Vă mulțumesc. Domnul Rossi, spune președintele. Un minut. Nei giorni scorsi o polizia belga a fatto un'irruzione. Mulțumesc. Recent, poliția belgiană a comis uh, o atrocitate fără precedent intrând uh, în biserica unui preot catolic și în casa sa, confiscând uh, computerele și ținând această persoană prizonieră fără a face apel la lege. Această persoană a fost sequestrată așadar și au fost confiscate și calculatoare. În respectiva catedrală uh, fuseseră uh, îngropați de cardinal și uh, mormintele lor au fost și ele profanate. E important să păstrăm valorile spirituale în Europa, trebuie să le perpetuăm, trebuie să recunoaștem egalitatea în fața legii, pentru că aici se aplică regulile statului de drept. Aș dori să vă solicit să transmiteți dorința mea, doamnei Ashton, Uh, pentru a se lua măsuri uh, pentru a uh, acuza aceste fapte abominabile comise de un stat membru al Uniunii Europene. Domnul Sogor, un minut. A közép-kelet-európai országok uniós csatlakozása. Mulțumesc, domnule președinte. Țările Europei Centrale s-au alăturat Uniunii Europene și astfel Uniunea Europeană s-a extins mult către Est. Discutăm mult despre economie, dar aș dori să vă atrag atenția asupra unui lucru pe care adesea îl uităm. În aceste țări avem tot soiul de minorități naționale. Nu discutăm despre imigranți, ci discutăm despre persoane care au venit acolo fie că așa s-au modificat granițele, fie din motive istorice, astfel încât au ajuns să trăiască pe teritoriul unui alt, alt stat decât cel original. Țările din afara Uniunii Europene sunt uneori mult mai liberale și mult mai generoase când vine vorba de tratarea acestor minorități de, uh, prin comparație cu Uniunea Europeană. Este important ca minoritățile să se simtă bine în țara de reședință, indiferent care este aceasta. Cred că statele membre ale UE ar putea să învețe foarte mult de la statele candidate în acest sens. Toți cetățenii europeni ar trebui să fie tratați egal, to- cu toții trebuie să beneficiem de același drept la demnitate, indiferent de apartenența noastră inițială. Mulțumesc! Doamna Izowielka, Moje osobiste doświadczenia spowodowały, że... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să vă atrag atenția asupra problemelor uh, pe care le au membrii Parlamentului European uh, când au nevoie de îngrijiri medicale în țări străine. E vorba de situații în care trebuie să existe niște reguli foarte precise pentru acei membri care au nevoie de îngrijire medicală constantă. Cred că situația actuală trebuie îmbunătățită. Domnule președinte, domnilor și domnilor, aș vrea să mulțumesc Uh, tuturor uh, pentru că aveți grijă și de sănătatea mea uh, în perioada dificilă prin care am trecut și vreau să mulțumesc tuturor personalului din spitalul din Shanghai care m-a îngrijit și de asemenea mulțumesc colegilor din Parlamentul European, doamna Clas printre alții. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Sikierski. Szanowni Państwo, kryzys gospodarczy dotyka Doamnelor și domnilor, criza lovește pe mulți uh, foarte puternic, dar astăzi aș dori să vorbesc despre tinerii tineri în special și despre cei care trăiesc în uh, sărăcie, cei care sunt uh, excluși, cei care au fost șomeri timp de mai multă vreme. Ei reprezintă, tineri reprezintă cea mai mare parte dintre șomeri trec pragul vieții adulte fără niciun fel de speranță pentru o viață mai bună. Știm că buna educație reprezintă cheia aici. Trebuie să investim în dezvoltarea tinerilor. Știm că s-au închis fabrici și s-au pierdut astfel locuri de muncă. Din fericire, încă mai avem uh, școli și universități care funcționează și acestea sunt posibilitățile de a oferi și uh, formare profesională. Trebuie să susținem educația pentru tineri, mai ales în uh, timpuri de criză. Și mă bucur să văd raportul doamnei Sidonia Iendarievska, care a pregătit uh, un document uh, în acest sens, uh, fiind foarte atentă la tineri. Domnul Tarabella are cuvântul. Mai mult decât oricând, Europa trebuie să fie Europa a cetățenilor, pentru că noi aici, politicienii, suntem complet izolați de lume. Cum putem uh, Uh, explica oamenilor că am uh, anulat o întâlnire cu ONG-urile care luptă împotriva foametei pentru că era un meci de fotbal și când atâția oameni manifestează în Franța uh, în legătură cu legea pensiilor. Și iată că asta nu e așa important, mai importantă este chestionarea de către Parlament a antrenorului echipei Franței. Toate aceste lucruri uh, sunt ridicole. Era vorba doar de o echipă de fotbal, nu de uh, un atentat terorist sau de o problemă de mediu. Uh, și un uh, antrenor care este tratat ca un președinte și nu ca un cetățean, asta deja este anormal. Și dacă în lume n-ar exista decât uh, jucători de fotbal pueril și nici măcar patrioți, ar mai fi ceva, dar sunt mii de oameni care își pierd locurile de muncă, care nu știu să se, cu ce se vor încălzi în timpul iernii și acești oameni există și nu numai în perioade electorale. Îmi pare rău, domnule președinte Sarkozy, niciodată n-am avut nici aceleași valori, nici aceleași priorități.

Domnul Lutal are cuvântul. Domnule președinte, aș dori să atrag atenția uh, Camerei la o problemă care provoacă confuzii uh, europarlamentelor din regiunea mea. În 2009, Cumbria, partea de nord uh, a zonei din care vin eu, a fost afectată de uh, inundații, casa a fost uh, distruse, afaceri la fel și s-a pierdut și o viață. Uh, guvernul britanic avea dreptul să solicite Fondul European de Solidaritate pentru uh, asistență și banii care ar fi putut să vină ca ajutor ar fi putut să se situeze la o sumă de 100.000 de lire. Dar totuși guvernul nu a solicitat aceste lucruri. Oamenii din Cumbria sunt oameni onești, își plătesc taxele uh,

Doamna Lukacevska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. 1 lipca rozpoczęła się belgijska. Mulțumesc mult, domnule uh, președinte. Pe 1 iulie, președinția belgiană a preluat președinția Uniunii Europene în uh, dezacord cu președințiile anterioare, încă președinția belgiană nu și-a prezentat prioritățile pentru programul de lucru. Așadar, avem uh, o întrebare E uh, adevărat că toate problemele importante pentru Uniunea Europeană vor fi abordate. Știu că guvernul belgian trebuia să facă o revizuire, mai ales uh, a pierderilor, atunci când a venit vorba despre măsurile luate în caz de dezastre naturale. Acest lucru este important pentru noi, Polonia, dar și pentru România și alte uh, state afectate de inundații. Și aceasta pentru că oamenii în aceste regiuni au nevoie de reacții rapide. Și sper că, în ciuda problemelor interne, președinția belgiană va putea să uh, își uh, îndeplinească obligațiile față de cetățeni. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care uh, s-au uh, grăbit să ofere ajutor familiilor și victimelor inundațiilor din aceste state. Mulțumesc! Domnul Gib pentru un minut. Dezv- Sau grijip, cum se pronunță. Mulțumesc, domnule președinte. Pe data de 21 iunie, Rusia a închis robinetul gazelor naturale față de Belarus. De asemenea, a emis și un avertisment spunând că pe viitor vor mai avea loc reduceri ale furnizorilor de gaze naturale dacă Belarusul nu plătește la timp. Belarusul a venit în schimb și a spus că acest lucru ar putea afecta tranzitul de gaze naturale către statele membre ale Uniunii Europene. Experții vin și ei și spun că această presiune are scopul de a determina Belarus să semneze anumite tratate sau să o determine să respecte anumite standarde sau să crească prețurile în comerțul internațional. De asemenea, s-a vehiculat și ideea că Belarus este determinată de uh, aceste măsuri să vândă anumite companii strategice. Totodată, uh, și imaginea acestei țări a fost uh, terfelită, mai ales că discutăm despre un, o țară foarte importantă în proiectul Nord Stream. Am o întrebare către Comisie. Cum funcționează mecanismul de avertizare timpurie în acest caz? Știu că avem un contract gata semnat în acest sens în anul 2009 privind acest mecanism și vreau să știu cum funcționează. Mulțumesc. Domnul Kellem, dacă este în sală. Văd că nu este în sală. În acest caz, Dau cuvântul ultimului vorbitor, doamna McGuinness. Aveți cuvântul un minut. Thank you, Mr. President. I... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut documentul Comisiei uh, legat de raportul de monitorizare a pieței uh, uh, retail din Uniunea Europeană, care reglementează până în 2020 aceste servicii pe piața internă. Cred că acest raport este unul important și este un prim pas spre transparență în tot lanțul de distribuție retail. Săptămâna trecută a existat o, explicație inex, o situație inexplicabilă a unor prețuri foarte scăzute la uh, produse agricole în anumite state și al meu aici și în altele prețuri ridicate la uh, produse alimentare. Practic există un dezechilibru al prețurilor pe piața internă și e semnificativ faptul că în acest document analizăm nu doar aspectele economice ale um, vânzării cu amănuntul, uh, dar și impactul asupra consumatorilor în acest sector. Sperăm că Parlamentul uh, până în septembrie, pe uh, data de 10, va reuși să se mobilizeze și că nu va dura foarte mult timp să ajungem să avem un sector uh, funcțional, pentru că producătorii și cumpărătorii ar avea de pierdut altfel. Mulțumesc, dragi colegi, spune domnul președinte, așa ajungem la finalul sesiunii intervențiilor de un minut. Și următorul punct de pe ordinea de zi este uh, raportul doamnei uh, Tyrinen promovarea accesului tinerilor la piața muncii, consolidarea statutului uh, stagiarilor, stagiilor și ucenicilor. Da,